Il processo verbale della seduta di ieri. Ședința se reia. Procesul verbal al ședinței plenare de ieri a fost distribuit. Dacă nu sunt observații, atunci se consideră.